Okay, colleagues, I think we'll make a start. We gave people a little bit of time because of the, strike this morning, but um, I think on, on balance, many people are here, many members. Începem. Și cei care stăm aproape de Parlament și am reușit să venim pe jos, astăzi am ajuns. Începem să votăm contracararea spălării de bani dar aici, la acest punct, raportorul nu este prezent, prin urmare trecem direct la uh, vot. Începem votul. Dar uh, înainte de a vota, facem uh, o, un vot de probă. Haideți, uh, stimați colegi, să verificăm echipamentele. Votul s-a deschis. Vote is open. Votul s-a deschis. Not working. Ah, it's working. A, nu funcționează, ba funcționează. Votul s-a închis. Funcționează, deci. Iată, i-am dat uh, ceva timp lui Ignacio, dar el s-a așezat deja. Deci, uh, Ignacio, dragă, cum votăm punctul 9. Vrei să spui ceva înainte de vot? Vreau doar să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea lor. Subcint la obiect. Foarte bine, avem un vot lung astăzi. Uh, amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Verificăm votul la amendamentul 5. Votul s-a deschis. Has, has everybody voted? A votat toată lumea. Has everyone voted? The vote is closed. Votul s-a închis. Respins. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. Asta până ne obișnim cu majoritățile. Votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă. 7 a fost retras, 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendment 8, in favor. 8 pentru, împotrivă, abține. Verificăm votul la amendamentul 8. Votul s-a deschis. Has everybody voted? Not everyone's voted. A votat toată lumea. A, Votul s-a închis. Respins. 40 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Intervenție din microfon, fără microfon din sală. Ok, oh, so you don't see it. Ok, we ask, can the tech... A, nu vedeți rezultatele. Îl rugăm pe tehnician uh, să proiecteze pe ecran rezultatele. Bine, dacă nu se poate, atunci le voi citi eu. 13 la 12 era de data aceasta. Apropo, 10 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar verificăm. Votul s-a deschis. Dacă a votat toată lumea, votul se închide. Respins. 13 la 12. Încă nu vedeți rezultatele. Compromisul 1 pentru, împotrivă. Poate cineva să meargă la tehnician? Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Cred că va... nu va fi ad adoptat. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. 14 la 11. A, vedeți pe ecran rezultatele. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru împotrivă abțineri. Verificăm votul la 42, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Vă rog să vă să ridicați mâinile. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm Votul la compromisul 3. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Da, se adoptă 13 la 11. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm votul la 19. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 13 pentru, 12 împotriva, 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru, împotriva abțineri verificăm votul la amendamentul 22. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 13 la 12. 49 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abține, verificăm votul la amendamentul 26, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la considerente. Amendamentul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru împotriva abțineri. Verificăm votul la 29. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 30 pentru împotriva abțineri. Verificăm. Cred că se adoptă, dar votul s-a deschis. Votul s-a închis. A, respins, respins, clar. 32 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Dacă măcar o persoană din fiecare grup mi-ar putea indica direcția grupului, atunci mi-aș putea da seama mai ușor de tendințe. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Compromisul 7, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Înseamnă că trebuie să votăm fiecare amendament în parte. 3 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm uh, amendamentul 3, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. Iată, egalitate. 34 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm votul la 34, n-am văzut ce fac grupurile mai mici. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă la mustață. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aici a fost ușor. Compromisul nou pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. Mm, votul s-a deschis la compromisul nou, A votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă. Trecem acum la votul asupra avizului. Vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Ați ratat votul. Da, e rău acum. Uh, trebuie să închid, uh, trebuia să închid uh, votul și uh, am făcut-o, iată, rezultatul este unul împotriva avizului. Dacă colegii sunt de acord, putem să votăm din nou, dar de obicei nu facem asta. Deci, bun, închidem uh, votul acesta și repetăm votul final prin vot, uh, prin apel nominal. Votul s-a deschis. Vă rog să fiți cu toții atenți. Uneori pot să-mi dau seama că colegii au votat, da, ori uh, vă încurajez de mai multe ori să votați. Dacă n-ați făcut-o, nu vă pot obliga să o faceți. Deci toți cei care doreau să voteze au votat. Foarte bine, votul s-a închis. Se adoptă cu un vot în, uh, în plus în uh, favoare. Și acum avizul merge la celelalte comisii care vor lua o, o decizie finală. Stimați colegi, când rezultatul e strâns, vă rog să fiți uh, mai atenți de atât. Okay, colleagues, we're going to start the vote. Stimați colegi, continuăm voturile. Dar înainte de toate, vreau să-i dau cuvântul raportorului. Votăm strategia UE Africa, stimularea dezvoltării. Moris Ponga este raportorul nostru. Moris, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu vreau să intervin astăzi. Deja am luat cuvântul ieri uh, pentru a le mulțumi raportorilor din umbră și pentru tot aportul adus la raportul pe care îl votăm astăzi. Mulțumim foarte scurt, foarte eficient. Uh, stimați colegi, aveți, fiți foarte atenți, sunt multe voturi. 44. Amendamentul 44 este primul pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 64, uh, votul s-a deschis. Tot deschis e votul, a votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. Amendamentul 114 cu amendament oral. Pentru împotriva abțineri se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis la amendamentul 91. A votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă. N-am văzut ce se întâmplă în sală. 92 pentru împotriva abțineri se adoptă. 93 pentru împotriva abțineri respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm votul 97, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 100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 Compromisul 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri. Verificăm votul la compromisul 22. Votul s-a deschis. Nu am înțeles prea bine în ce parte înclină balanța. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Vă rog, uh, colegi, ridicați mâinile. Amendamentul 164 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 23 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm votul la 56. Votul s-a deschis pp e rugat să-și ridice mâinile. N-am văzut nimic. Votul s-a închis și, într-adevăr, a fost respins. Merita să verificăm amendamentul. Deci, vă rog grupurile să-mi indice votul lor. 168, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinsă. Partea a doua devine caducă. 169 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 27. Amendamentul 144, două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri respinsă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. 185 pentru împotrivă abțineri. Verificăm votul amendamentul 185, votul s-a deschis, votul s-a închis, respins. Compromisul 28 pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 29 pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 194. Votăm doar cea de-a doua parte de aici. Prima parte a devenit caducă. Cine e pentru partea a doua de la 194 împotrivă? Abțineri se adoptă.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 Compromisul 34 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru împotriva abțineri se adoptă. 229 pentru împotriva abțineri. Verificăm 229. Uh, Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 238 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 240. 240 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 pentru... Nu, este vot uh, pe părți. 85, prima parte de la 85. Nu. Prima parte devine caducă, votăm a doua parte de la 85. Pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 40. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 255 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 41 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 42 pentru împotriva abțineri se adoptă. 257 pentru împotriva abțineri se respinge. 258 pentru împotriva abțineri se respinge. 259 pentru împotriva abțineri se respinge. 260 pentru împotriva abțineri se respinge.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 nu. Amendamentul 6 devine caduc. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum trecem la considerent. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 43 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 16 pentru împotriva abțineri N-am văzut socialiștii. Repetăm, amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm la 20, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 44 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 45 pentru împotriva abțineri se adoptă. 46 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 47 pentru împotriva abțineri se adoptă. Avizul AFET. Alinatul 18. O să-l votăm. Vot pe părți. Prima parte pentru... Deci, prima parte la alinatul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se respinge. Alnatul 27 pentru împotriva abțineri se respinge. Inter opinion now. Inter Avizul INTA. Deci, motivul pentru care nu le votăm sunt că, este că majoritatea sunt acoperite de compromisuri. Considerentul A, avizul INTA, se adoptă. Considerentul D, pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul L pentru împotriva abțineri se respinge. Alinatul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Alinatul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la avizul liber. Alinatul 8. Pentru, împotriva abțineri se respinge. Alinatul 18. Pentru, împotriva abțineri se respinge. Și acum votul final pe marginea acestui raport. Un vot cu apel nominal. Este toată lumea pregătită. S-a deschis votul. Has, has everybody who wishes... A votat toată lumea. Votul este în continuare deschis. S-a închis votul. Și se adoptă cu 19 voturi pentru, 5 voturi împotrivă. Felicitări domnului Ponga, avem o majoritate largă. Okay, before we vote, we're going, we're going to vote. Înainte să votăm acest aviz în ceea ce privește utilizarea energiei din surse regenerabile, o să-i dau cuvântul raportorului într-o clipă, dar înainte de asta trebuie să vă informez că s-ar putea să fie o problemă cu admisibilitatea unora dintre amendamente, pentru că este propunere de reformare a unei directive și când votăm o reformare, Apar uh, modificări de fond și în uh, principal Parlamentul nu poate uh, vota decât aceste schimbări fundamentale, nu modificări minore. Există și alte amendamente care ar putea fi considerate inadmisibile dacă Comisia competentă pe fond consideră că ne-am depășit atribuțiile dar o să lăsăm aceste decizii în seama ă, Comisiei competente de pe fond. Noi o să votăm tot și ei o să decidă ce anume aleg. O să-i dau cuvântul domnului Marcelesi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau doar să spun că în acest aviz a fost imposibil să ajungem la compromisuri pentru că pozițiile sunt mult prea divergente. Și vreau să invit, să invit pe colegii prezenți să voteze și să țină cont de provocările cu care ne confruntăm, de acordul la Paris, pentru că uh, ar fi un mesaj extrem de puternic pentru Comisia competentă pe fond. Deci haideți să facem un efort de responsabilitate în cadrul acestei comisii și să ne distanțăm și să ne deosebim de alte comisii. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, putem începe votul. Începem cu amendamentul 17 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Oh, no, you can vote. Yeah. Has everybody voted? A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri. Rog toate grupurile să voteze, pentru că o să fie un vot foarte strâns, deci o să rog și grupurile mici. Bun, repetăm deci votul. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar o să verificăm. S-a deschis votul. The, um, no, the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Bun, amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 61. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm 61. S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea. S-a deschis votul. S-a închis votul, mă scuzați. Se respinge. O să fie un vot strâns, deci rog toți colegii să voteze. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și s-a respinge. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotriva abțineri se respinge, 62 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 62, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 25 pentru, împotriva abțineri. Trebuie să verificăm 25, s-a deschis votul. Um, the vote Everyone voted. The vote. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Nu văd grupurile mici când uh, votează 26 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 29 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 65 pentru, împotriva, abțineri, verificăm 65 pentru că e strâns. S-a deschis votul. Everyone voted. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se respinge. 67 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu, se adoptă. Se adoptă. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 71 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Nu, haideți să verificăm. Socialiștii și PP-ul au votat în, pentru. Dar verificăm să deschis votul. 71. 71. So we start again, we start again. We're on... Bun, o luăm de la început. 71, dragi colegi. S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. 72 pentru, potriva abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 31 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 76 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 32 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm încă o dată. Verificăm 32. S-a deschis votul. Cred că este aceeași majoritate. De fiecare dată s-a închis votul. Și se respinge. Colegi, vă rog frumos, haideți să ridicați mâinile, pentru că nu văd uh, tot timpul. 33 pentru, împotrivă. Verificăm 33, s-a deschis votul. Everyone voted. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 34, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 35. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 7-7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 77, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. 78 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 79, s-a deschis votul. Has everybody voted? The vote... A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 80 pentru. Potrivă. Abțineri. E prea strâns, s-a deschis votul. La 80. Has everybody voted? Vote is closed. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 81 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm 82. Să deschizi votul. Has everybody voted? A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 83, s-a deschis votul. Has, A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 37, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 84. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 39, s-a deschis votul. Can every, all groups indicate? Helpful if you indicate. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 40 pentru. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 40. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 41. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 42 pentru, împotrivă. Nu, verificăm 42 încă o dată. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 43, s-a deschis votul. Votes closed. S-a închis votul. Se adoptă. Anexele. 44 pentru. Împotrivă. Abține. Verificăm 44. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Verificăm 45. S-a deschis votul. Everyone votes, votes closed. S-a închis votul. Se respinge. 46 pentru. Verificăm 46. S-a deschis votul. Avem majorități ușor diferite. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 47. Pentru. Verificăm 47. S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 48. Verificăm 48, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Votați acum dacă vreți să votați. Votul s-a închis. Se adoptă. 49. La fel, o să verificăm. 49. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Cine vrea să voteze? Votul s-a închis și se respinge. 50 pentru. Împotrivă. Verificăm 50. S-a deschis votul. Sometimes these votes are going differently because people Câteodată lucrurile acestea merg așa cum ne așteptăm pentru că nu toată lumea votează. Votul s-a închis, respins. Considerentele 51 pentru, împotrivă, Socialiștii se opun? 51. Deci socialiștii se opun. Sau nu, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 53, votul s-a deschis. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și amendamentul 2, votul s-a deschis. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 3, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 4, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 5 pentru, împotrivă. Verificăm și amendamentul 5, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă clar. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-mi dau seama din ridicatul mâinilor, deci trebuie să verificăm. Deschidem votul la amendamentul 6. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu o mare majoritate, dar eu nu văd asta pentru că grupurile nu îmi semnalează Uh, ce dorințe au. Amendamentul 7. Verificăm amendamentul 7. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 8 pentru. Împotriva abține se respinge 54 pe părți, prima parte, pentru, împotriva abține se adoptă, cea de-a doua parte pentru, verificăm cea de-a doua parte, 54, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 9 pentru. Verificăm amendamentul 9, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 55, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 56 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 56, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. 11 uh, pentru, împotrivă, abțineri. Nu văd ce face cerul, deci verificăm. Uh, votul s-a deschis. Uh, votul s-a închis. Se respinge. Verificăm și amendamentul 12. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 15 pentru, împotrivă, verificăm 15, votul s-a deschis. A votat toată lumea.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 A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă cu majoritate. Mulțumesc raportorului. That completes voting, so if you're leaving, please leave quietly. Votul s-a încheiat, deci dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște.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 While we're waiting, colleagues, just to remind you on the next item on Stimați colegi, la următorul punct de pe ordinea de zi, planul de acțiune, uh, avem uh, prieteni care vin din partea Parlamentului Nigerian și câteva tinere care vor vorbi în uh, rândul nostru. Mâine este anul internațional al femeii și îl sărbătorim deci uh, anticipat, deci uh, sper că veți fi aici la acest subiect, că ce avem invitați uh, parlamentari din Nigeria și tinere care, care ne se vor adresa la acest punct.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 policy coherence for development. Începem discuția legată de uh, situația actuală a raportării în uh, materie de coerență a politicilor în domeniul dezvoltării. Domnul Preda este raportor și este în sală. A existat o rezoluție în iunie 2016 al PPE-ului în legătură cu acest subiect, ca răspuns la raportul Comisiei pe 2015 în ceea ce privește coerența politicilor din domeniul dezvoltării. Comisia este prezentă și Comisia ne va spune de ce nu există un raport pentru 2016 și nu se planifică niciun uh, uh raport pentru 2017. Înțeleg uh, că este vorba despre o tranziție spre uh, uh, noua agenda dezvoltării, dar cu siguranță Gaspar ne va spune cum stau lucrurile. Gaspar din partea DigiDevco este aici și e responsabil de acest subiect împreună cu alte subiecte. Dau mai întâi cuvântul comisiei, dacă este de acord raportorul, după care raportorul, domnul Preda, va avea și dânsul cuvântul. După ce ați ajuns cu greu aici, domnule Gaspar, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor, e o plăcere să mă aflu din nou uh, aici și să schimb uh, cu dumneavoastră câteva gânduri și informații în legătură cu acest uh, subiect, uh, coerența politicilor din domeniul dezvoltării. Aceasta este prioritatea noastră comună și împreună luptăm pentru atingerea obiectivelor acestor politici. Cum a spus și Linda pe bună dreptate, de data trecută când am fost aici, vorbind despre CPD în 2015, s-au petrecut mai multe lucruri și cel mai important a fost uh, uh adoptarea uh, obiectivelor pentru uh, dezvoltare durabilă și agende pentru dezvoltare. Am început să ne gândim așadar la această politică, coerența politicilor în contextul acestei noi agende pentru dezvoltare și ne-am gândit cum poate susține uh, CPD-ul implementarea acestei agende. Uh, nu doar Comisia a fost implicată în acest proces, ci și Consiliul și Parlamentul. La ultimele concluzii ale Consiliului legate de CPD în 2015, Consiliul deja ne-a solicitat să încercăm să uh, integrăm mai bine CPD în uh, abordarea uh, europeană pentru punerea în aplicare a agendei 2030 și să ne asigurăm că raportarea va reflecta noul cadru așa cum s-a întâmplat și în trecut. În rezoluția din 2017, Parlamentul European uh, a subliniat faptul că CPD este un element uh, cheie pentru a ne putea atinge uh, obiectivele din noua politică de dezvoltare durabilă. Deci nu surprinde pe nimeni faptul că um, împreună am redactat Consensul European pentru Dezvoltare și atunci am pus mare accent uh, pe CPD și am plasat CPD în uh, contextul agendei 2030. Uh, Vreau să reamintesc uh, faptul că, în legătură cu acest consens, cu toții ne-am pus de acord uh, asupra anumitor elemente în iunie. Mai întâi, uh, reafirmăm angajamentul Uniunii Europene pentru CPD în termeni foarte fermi. În al doilea rând, apoi, recunoaștem în acest consens faptul că CPD-ul este un element cheie în punerea în aplicare a agentei pentru 2030. Și știm că pentru a pune în aplicare această agendă este nevoie de finanțare. Însă mai important decât atât este să avem politicile corecte. Consensul spune și că CPD uh, ar trebui să se aplice orizontal tuturor uh, politicilor acoperite prin uh, strategia pentru 2030 și, de asemenea, că ar trebui să dăm atenție anumitor sectoare precum comerțul, finanțele, mediul, schimbarea climatică, securitatea alimentară, migrația și securitatea. De asemenea, se susține ideea de a pune în aplicare uh, o abordare interguvernamentală în care să existe uh, coerență la toate uh, nivelurile, de asemenea și coordonare. Știm că pentru viitor va exista un uh, impact major și de aceea trebuie să facem uh, uh, pentru CPD o evaluare de impact ex ante dar de asemenea și uh, o evaluare ex post pentru a vedea exact ce s-a întâmplat cu deciziile pe care le-am luat. Acestea fiind spuse, e clar pentru toată lumea că GPD uh, nu mai uh, poate să meargă înainte cum a făcut-o până acum, ci că trebuie să se adapteze la noul context, agenda pentru 2030. Cu toții suntem foarte ocupați exact cu asta. Noua structură a comisiei care presupune organizare pe proiecte gestionate de diversi vicepreședinți, uh, este un factor care facilitează acțiunile uh, noastre din ceea ce privește coerența uh, politicilor. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, domnul vicepreședinte Timmermans conduce un proiect legat de dezvoltarea durabilă împreună cu toți comisarii și vicepreședinții responsabili de acest subiect. Este vorba despre un context politic în care trebuie să ne asigurăm că există coerență la nivel politic. Cu un uh, nivel mai jos, la nivelul serviciilor, uh, am creat uh, un grup interservicii pentru dezvoltarea durabilă care este coordonat de secretarul general, dar la care, firește, participăm și noi împreună cu multe alte direcții generale. Acest grup este un for uh, Uh, unde vrem să ne uh, alăturăm uh, acțiunilor legate de CPD în perfect acord cu strategia 2030. Acest grup va revizui în mod periodic progresele înregistrate în ceea ce privește CPD. Deci există o dimensiune internă și una externă și sperăm că toate acestea vor permite integrarea completă a CPD în Uh, toate uh, acțiunile uh, Comisiei legate de strategia 2030. Ne dorim de asemenea să reconsolidăm mecanismul pe care l-am instituit în trecut și anume revizuirea orientărilor și a trusei de instrumente pentru mai bună reglementare. Și asta pentru ca evaluarea de impact să fie încă și mai utilă pentru evaluarea CPD și am uh, reușit să ne asigurăm că impactul asupra statelor în curs de dezvoltare este clar uh, uh, prezent. Deci interesul nostru este acum să, mențion, să menționăm și să evaluăm acest uh, impact. Avem, uh, practic, un instrument strategic pentru a putea evalua impactul uh, diverselor uh, comisii sau decizii ale Uniunii Europene asupra statelor în curs de dezvoltare și astfel atingem obiectivul CPD. Mie mi se pare o uh, cale uh, nouă de a integra activitatea CPD într-o manieră structurală în toată activitatea generală a Comisiei, care e ceva ce a fost adus în discuție adesea de uh, Parlament. Deci CPD nu e um, ceva ce apare într-un colț, ci din contră e în uh, inima tuturor acțiunilor Comisiei. Și pentru a încheia cu acest uh, subiect uh, al unei mai bune reglementări, uh, s-a vorbit și despre un comitet de examinare pentru mai, mai bună reglementare, care, firește, este conștient de CPD și de modul în care acest instrument poate fi folosit. Și sperăm că acest grup va susține activitatea noastră din această perspectivă. Încercăm așadar să inserăm CPD în uh, noua structură uh, prin care încercăm uh, să acționăm împreună pentru strategia 2030, integrând firește aspectele interne și externe ale politicilor noastre. În ceea ce privește raportarea, și aici mai facem câte ceva, niște aspecte pe care aș vrea să vi le aduc în atenție. Primul aspect, după cum știți, este încheierea pe 20 eh, iunie 2017 a invitației care uh, cheamă uh, Comisia din partea Consiliului uh, să facă recomandări pentru punerea în aplicare a uh, strategiei pentru uh, 2030. După cum știți, uh, Există consensul european pentru dezvoltare care și-a luat un angajament și anume acela de a redacta un raport comun uh, legat de eforturile noastre și ale statelor membre de pune în aplicare a agendei 2030, uh, uh, care a trebuit uh, și el prezentat în 2019. Uh, mai mult de atât, împreună cu dumneavoastră și cu statele membre, ne gândim cum am putea să îmbunătățim Uh, raportul cu privire la um, răspundere. Având în vedere toate acestea, uh, Comisia se gândește acum la anumite opțiuni pentru a oferi uh, un sistem de raportare integrat pentru HRPF până în 2019. În acest context, uh, lucrăm pentru a vedea cum am putea integra raportarea CPD viitoare în acest sistem general de raportare. În mod uh, clar, obiectivul este să ne asigurăm uh, că raportarea noastră legată de CPD uh, este parte acestei raportări generale ca element cheie pentru a evalua eforturile noastre generale pentru a atinge obiectivele strategiei 2030. Aceasta este practic situația per ansamblu. Mai sunt și alte eforturi de raportare de care ne ocupăm. Mai întâi aș dori să Uh, mă refer la activitatea noastră legată de raportarea din partea delegațiilor în ceea ce privește punerea în aplicare a CPD. Acesta este un factor important pentru că uh, delegațiile uh, pot să ne spună foarte bine exact cum funcționează CPD pe teren. Am încercat să îmbunătățim acest sistem de raportare. Acest sistem a devenit un sistem anual, așadar aceste deține vor raporta anual situația. Toate delegațiile au obligația să facă asta. În 2016 aveam 84 de delegații care au raportat, acoperind 110 state, ceea ce înseamnă că au sporit relațiile noastre în uh, raport cu anul precedent și că avem aproape uh, și că avem o acoperire aproape universală. Nu vreau să intru în uh, detaliile răspunsurilor pe care le-am primit, aceasta este o altă dezbatere, însă mm, ne arată exact care sunt principalele subiecte în legătură cu care ni s-au transmis raportări. S-au spus foarte multe lucruri pozitive, în mod interesant, în legătură cu comerțul și schemele pe care le avem în, puse la punct pentru statele în curs de dezvoltare. Sunt multe comentarii legate de uh, pescuit. Uh, sunt avertizări legate de pescuitul uh, ilegal și firește foarte multe aspecte care țin de migrație. În ceea ce privește uh, activitățile noastre, continuăm uh, să evaluăm uh, impactul acțiunilor noastre cu privire la CPD. Și după cum știți, lansăm o evaluare externă a CPD împreună cu Consiliul și Parlamentul. Este un exercițiu major care încearcă să evalueze ceea ce facem noi în ceea ce privește CPD cu privire la impactul asupra politicilor, dar și asupra obiectivelor generale de pe uh, teren. Și asta în ceea ce privește creșterea durabilă și uh, reducerea sărăciei. Mai precis, ne gândim la faptul că valorile încearcă să acopere trei niveluri. Deci, încercăm să vedem dacă instrumentele pe care ni le-am stabilit pentru CPD, precum raportarea sau evaluarea de impact sau punctele de contact, uh, sau instrumentele de instruire funcționează bine. Acesta este primul nivel. Cel de-al doilea nivel uh, se va vedea dacă aceste instrumente au un impact asupra diverselor politici uh, care au impact asupra statelor în curs de dezvoltare, de exemplu comerțul, agricultura și Uh, să vedem apoi unde trebuie schimbate aceste politici datorită CPD și apoi un al treilea nivel mai greu de uh, evaluat și anume schimbările uh, din aceste politici care au sau nu un impact pozitiv real asupra statelor terțe în ceea ce privește creșterea durabilă sau lupta cu sărăcia. Deja s-au lansat uh, aceste acțiuni, consultanții au uh, avut deja interviuri cu statele membre, au adresat întrebări, au discutat cu serviciile comisiei și firește și cu DigiDevco, iar acum primim uh, toate informațiile și uh, lucrăm la uh, o bază de informații. Apoi uh, sunt prevăzute anumite misiuni pe teren pentru a vedea cum corelăm datele cu realitatea. În paralel, a, și să nu uit, raportul va fi disponibil uh, uh anul uh, viitor, în 2018. În paralel cu aceste activități, se va lansa o consultare externă majoră cu toți uh, actorii interesați, uh, consultare care va dura 12 săptămâni. Uh, Asta pentru a vedea ce păreau actorii interesați legate de ceea ce facem noi în legătură cu CPD. După care ne vom redacta noi raportul. Acest raport va fi uh, unul uh, independent, uh, va avea practic o evaluare independentă a CPD. Însă, în baza acestui raport, Comisia își va asuma ceea ce s-a descoperit prin acest raport și Va face asta printr-un document de uh, lucru intern care va fi adoptat în 2018, credem noi. Deci vom avea și uh, această evaluare și raportare în 2018. Deci, uh, în mare, cam așa adaptăm uh, CPD la strategia 2030 și așa adaptăm și uh, raportarea Suntem destul de ocupați cu toate aceste lucruri, că, căci vedeți că sunt uh, destule activități de care ne ocupăm. Mai e un aspect uh, care poate vă interesează și anume uh, Uh, am uh, dezvoltat și uh, un instrument de învățare electronic în cadrul CPD, un instrument necesar delegațiilor noastre, dar de asemenea disponibil și celorlalți actori care ar putea fi interesați. Puteți vedea astfel care sunt instrumentele pe care avem la dispoziție și ce anume putem face pentru CPD. Deci e o informație care mie mi se pare interesantă pentru cei care nu sunt atât de familiarizați cu subiectul CPD. Acestea fiind spuse, mă opresc Uh, aici și, firește, sunt uh, foarte dispus să port un dialog cu dumneavoastră în legătură cu aceste subiecte sau uh, altele, de ce nu? Mulțumesc foarte mult, Gaspar. Mă bucur că acest raport va ajunge și în Parlament. Vom avea timp să îl discutăm. Domnul Preda, raportorul, are cuvânt. Merci, infiniment. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc de asemenea pentru această prezentare. am propus uh, acest uh, punct de pe ordinea de zi pentru a oferi Comisiei Europene ocazia de a ne explica care sunt uh, intențiile sale în ceea ce privește CPD și Agenda 2030. Ideile pe care le-ați vehiculat în prezentarea dumneavoastră mi se par interesante. Dar, cu toate acestea, aș vrea să fac câteva comentarii pe marginea unor aspecte, din punctul meu de vedere, esențiale și, de asemenea, să vă adresez niște întrebări. Ați spus prea bine că CPD este un element central al, în contextul punerii în aplicare a agendei 2030 și a ODD-urilor. Prin urmare, mi se pare că e normal să nu ne pripim, ci să reflectăm asupra manierei în care CPD ar putea fi inclus în Agenda 2030. Dar, pe de altă parte, mi se pare important ca Uniunea Europeană să acționeze asta pentru ca coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă să fie generalizată Trebuie să propovăduim acest tip de coerență în raportul pe care îl avem cu partenerii internaționali, cu ONU de asemenea, și e important ca Uniunea Europeană să se adapteze rapid la uh, aceste schimbări necesare. Acesta este primul meu comentariu. Al doilea comentariu. Raportul bianual reprezenta până la urmă instrumentul principal care facilita cooperarea Comisiei cu Parlamentul pe marginea CPD-ului. Noi ne-am dorit întotdeauna să ne implicăm în discuțiile cu Comisia Europeană pe marginea subiectului acestuia, dar nu am fost niciodată de acord cu eliminarea Parlamentului European din această discuție. Prin urmare, vreau să vă întreb cum anume uh, aveți de gând să păstrați acest dialog pe viitor cu Parlamentul European bineînțeles ținând cont de faptul că în ultimii ani Parlamentul European s-a dovedit a fi un actor cheie până la urmă în contextul coerenței politicilor de cooperare pentru dezvoltare. În al treilea rând, eu am lansat uh, ideea organizării unui Consiliu European uh, pe CPD și celelalte grupuri au fost de acord cu uh, propunerea mea. Ideea era ca uh, cei din Consiliu să stabilească clar cum pot operaționaliza CPD-ul și care sunt respo- responsabilitățile fiecărui stat membru în parte. Eu cred că subiectul ar trebui să fie discutat la cel mai înalt uh, nivel politic. Asta am spus de la bun început în uh, schimburile, în schimburile de opinii cu dumneavoastră. Și uh, tocmai de aceea vreau să vă întreb ce părere aveți despre organizarea unui asemenea Consiliul European pe tema CPD. După aceea, da, ați menționat acel grup de comisari care lucrează asupra relațiilor externe ale Uniunii Europene. Dar vreau să vă întreb uh, dacă ne puteți spune mai multe despre concluziile cu privire la CPD și Agenda 2030, concluzii care au reieșit în urma acestor întâlniri ale grupului de comisari, uh, grup care este prezidat, din câte am înțeles, de domnul Timmermans. Oare Până anul viitor uh, vom primi niște recomandări, niște concluzii ale eforturilor grupului de lucru. După aceea, uh, da, ați vorbit despre raporturile diferitelor delegații. Uh, nu, mă, nu pot decât să mă bucur de faptul că aceste rapoarte există, există și cred că Parlamentul European poate să fie încântat. Din păcate, nu toate grupurile politice sunt reprezentate în sală, dar totuși, câțiva dintre noi suntem uh, prezenți. Deci, uh, sper că toate grupurile politice reprezentate în Parlamentul European uh, vor saluta, la fel ca și mine, acest pas înainte. At- acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc anticipat pentru răspunsurile pe care le voi primi. Mulțumesc, Maria! Mulțumesc, cred că aveți nevoie de căști pentru interpretare. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Ce se va întâmpla pe viitor uh, cu rapoartele? Ei, nu cred că trebuie să subliniez importanța CPD în momentul în care vorbim despre combaterea sărăciei și până la urmă combaterea sărăciei este în continuare ambiția noastră primară și atâta timp cât CPD-ul nu este inclus în uh, politica comercială, agricolă, etc., e clar că uh, combaterea sărăciei uh, nu va avea succes. Aș vrea să vă întreb dacă există deja un proiect, vreun rezultat, dacă există concluzii cu privire la raportul uh, despre care ne spuneați că îl vom primi la, în uh, primul trimestru al anului 2018. Aveți impresia că statele membre împreună cu Comisia Europeană și-au însușit într-adevăr într-o manieră serioasă responsabilitatea acestui tip de coerență a politicilor de cooperare pentru dezvoltare? S-a tot spus că CPD ar trebui să fie inclus în toate liniile sau uh, în toate domeniile de politici, uh, dar mă întreb în ce măsură asta s-a întâmplat deja. Regret faptul că anul acesta nu avem, nu o să avem parte de un raport. Ne-ați explicat însă că pe viitor rapoartele vor fi de mai bună calitate, vor fi mai complete. Da, toate sună foarte, foarte bine. Uh, dar până vom obține acest nou tip de raport, uh, noi am rămas cu buza umflată, n-am primit nimic. Același lucru s-a întâmplat și cu uh, raportarea cu privire la finanțarea pentru dezvoltare. Deci până va apărea acest nou format de raport, până acesta va deveni eficient, eu mă întreb de ce nu păstrăm formatul vechi uh, Asta pentru ca și Parlamentul European să fie la curent cu ce se întâmplă în lume. Pe mine mă uh, întristează faptul că anul acesta nu vom primi niciun fel de informație cu privire la CPD. Domnule Preda, dumneavoastră ați spus că Parlamentul European nu este suficient de puternic uh, inclus în uh, proceduri. Poate că Parlamentul European ar trebui să devină mai activ, tocmai de aceea, să vină cu declarații cât se po- și mesaje cât se poate declare cu privire la doleanțele sale. Spre exemplu, domnul Guerrero Salom, uh, care se ocupă de uh, ajutorul umanitar, vine de obicei în ședințele coordonatorilor cu uh, mesaje, cu idei, cu viziuni. Poate asta ar trebui să facem și noi la capitolul CPD, pentru ca lucrurile să se miște. Pentru ca și în acest domeniu poziția Parlamentului European să fie mai clară și, de asemenea, pentru a ne asigura că Parlamentul European este într-adevăr inclus în discuțiile viitoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ignacio Corao. Mulțumesc. Mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Sunt uh, de acord cu unele dintre observațiile făcute de antevorbitoarea mea. Aș vrea să vă atrag atenția asupra principiilor care stau la baza CPD. Până la urmă, CPD ar trebui să asigure coerența politicilor europene în domeniul dezvoltării, dar, sincer să fiu, nu prea văd uh, multă coerență până în momentul de față. Majoritatea uh, asistenței financiare uh, în domeniul migrației nu uh, se bucură de o verificare, evaluare din perspectiva CPD. În acest sens nu putem decât să uh, ne amintim exemplul uh, de declarației UE Turcia. Știm că această declarație vizează migrația și reducerea migranților care ajung în Uniunea Europeană. 3 miliarde de euro au fost oferite în uh, temeiul acestei uh, declarații în decursul a 2 ani de zile și alte 3 miliarde vor fi oferite până la finele lui 2020 avem de-a face totuși cu un stat cunoscut pentru încălcarea, încălcările drepturile omului, drepturilor omului. Prin urmare, uh, iată, mă tem că nu s-au stabilit niște criterii cât se poate declare cu privire la alocarea acestei finanțări. E nevoie de un control al finanțării și, de asemenea, un sistem de monitorizare mai eficient care să asigure uh, proporționalitatea între banii cheltuiți și rezultatele obținute. Mulțumesc! Mulțumesc că uh, mă adaug și eu pe lista vorbitorilor. Într-adevăr, tema aceasta este una importantă, după cum spunea raportorul nostru permanent. Maria vorbea despre faptul că ar trebui să facem mai multe. Poate că, într-adevăr, ar trebui să discutăm niște teme specifice din perspectiva CPD. Dacă vom avea un raport odată la doi ani, tare mă tem că totul se va transforma într-un exercițiu de bifare a unor căsuțe Tocmai de aceea poate că o discuție în detaliu ar fi de ajutor pentru noi toți. Oare comisia noastră nu ar putea să se gândească la care sunt temele ce țin de responsabilitatea sa și care sunt esențiale în contextul CPD, uh, agricultură, comerț, spre exemplu, uh, am putea să să analizăm subiecte specifice. Nu știu care e părerea raportorului permanent, dar cred că prin discuții specifice am putea să ne, ne punem amprenta asupra rezultatelor. După aceea, Gaspar, în momentul în care faci uh, rapoartele acestea alături de departamentele cu care colaborezi, cum anume te asiguri că mm, toate aceste raportări nu se transformă în formulare care sunt așa pur și simplu bifate? Am fost și eu în poziția ta și uh, știu că există acest pericol ca rapoartele să devină pur și simplu niște liste în care se bivează anumite chestiuni Oare uh, genul acesta de abordare nu este periculos? Oare n-ar fi mai degrabă o uh, pozitivă o discuție în detaliu pe teme uh, specifice? Dacă nu mai vrea nimeni să intervină, îi dau cuvântul lui Gaspar. O serie de întrebări pertinente. Voi încerca să fac și eu uh, niște comentarii, dacă nu chiar să dau niște răspunsuri. Cred că e clară relația dintre activitățile noastre privind CPD și Agenția 2030. Cred că această agendă este, până la urmă, o oportunitate care ne, ne stă la dispoziție pentru a pune în aplicare CPD și asupra subiectului acestuia lucrăm. Ați vorbit despre coerența politicilor pentru, durabil, ă, pentru dezvoltare durabilă. Deocamdată nu există o definiție clară a acestei, a acestui tip de coerență care este inclus în, inclusă în Agenda 2030. Nu se știe care este diferența între CPD și această coerență a politicilor pentru dezvoltarea durabilă. Haideți să clarificăm lucrurile. Când ă, se vorbește despre coerența pentru dezvoltarea durabilă în Agenda 2030, se vorbește de fapt despre coerența politicilor necesare pentru punerea în aplicare a agendei. Este vorba despre toate uh, politicile de susținere, drepturile omului, guvernanță, uh, climă, toate acestea trebuie să fie coerente, toate aceste politici trebuie să fie coerente. Acum, uh, CPD-ul este care este menționat în tratatele europene merge mai în detaliu. Ce face coerența politicii de cooperare pentru dezvoltare? Ei verifică dacă deciziile pe care le luăm în anumite domenii au un impact asupra statelor în curs de dezvoltare. Deci nu e același lucru. Și din această Uh, perspective, considerăm că această coerență uh, a politicilor de cooperare pentru dezvoltare ne poate ajuta să ajungem la o coerență a politicilor pentru dezvoltarea durabilă. Uh, dar CPD-ul e trecut în tratatele europene și nu trebuie să uităm lucrul acesta. Deci avem acest instrument, haideți să-l folosim pentru a construi până la urmă acea coerență a politicilor pentru dezvoltarea durabilă. Și asupra subiectului acestuia lucrăm. Folosim pur și simplu uh, CPD-ul pentru a ajunge la coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă. Și poate că până la urmă la asta se rezumă filosofia acțiunilor noastre. Haideți să fim sinceri adeseori în discuțiile purtate aici sau în alte locuri, ne-ați spus uh, întotdeauna nouă celor de la Comisia uh, Europeană că toate bune și frumoase cu CPD-ul, dar nu Comisia Europeană vine cu politicile. Deci impactul său este unul uh, minor. Da, și aveți dreptate. Tocmai de aceea avem această agendă care Uh, trebuie să fie asumată de către absolut toată lumea, actori interni, actori externi și aceste, toate reușitele obținute în contextul aplicării acestei agende trebuie să fie discutate dintr-o perspectivă a coerenței politicilor de cooperare pentru dezvoltare. Deci asta facem noi. Asta încercăm să facem. Deci includem CPD-ul în uh, acțiunile menite a ne aduce la aplicarea agendei 2030. Încercăm pur și simplu să ne concentrăm eforturile într-o manieră uh, rațională. Deci asta este filosofia Comisiei Europene în contextul dat. Bine, suntem întotdeauna încântați să discutăm dumneavo- cu dumneavoastră despre această abordare. Întotdeauna am considerat că Parlamentul European uh, ne este de mare ajutor în uh, contextul discuțiilor privind CPD, deci suntem dispus să lucrăm cu dumneavoastră în orice fel considerați că ar fi eficient. Acum, în ceea ce privește propunerea specifică cu privire la acel Consiliu European privind CPD, ei, nu mă pot pronunța, dar cred că cea mai bună manieră de a pune uh, de a transforma CPD-ul într-o prioritate în agenda politică este prin a lega CPD-ul de agenda 2030. Altă cale eu nu văd. După aceea, coerența tuturor politicilor, da, avem nevoie de ea, asta încercăm să facem. Dar după cum vă spuneam, încercăm să legăm toate acestea de eforturile de ansamblu ale Comisiei Europene pentru a spori eficiența. în ceea ce privește raportul sau evaluarea pe care o veți primi anul viitor. Să știți că nu vă putem da detalii, este o evaluare independentă, așteptăm să primim evaluarea respectivă. Deci odată ce evaluarea se va finaliza, Comisia Europeană o va lua uh, o va analiza, își va spune propriile opinii cu privire la această evaluare, vă va transmite și dumneavoastră evaluarea și uh, veți avea și dumneavoastră posibilitatea de a citi această evaluare independentă și de a vedea care sunt uh, pozițiile comisiei. Deci, iată, e o posibilitate de a raporta privind CPD-ul chiar înainte de a finaliza procedurile cu privire la raportarea privind CPD-ul în contextul agendei 2030. Eu cred că asta merge în direcția cea bună. Deci vom putea raporta pe marginea CPD, chiar dacă nu ne-am uh, finalizat în continuare Um, procesul de reflexie asupra manierei cele mai potrivite de raportare privind Agenda 2030. Și a mai rămas o problemă. În mod clar, uh, am vorbit despre acordul cu Turcia. Conceptul PCD nu spune că obiectivele de dezvoltare ar trebui să fie mai importante decât uh, alte obiective legitime ale UE. Conceptul spune doar că atunci când luăm decizii în alte domenii, trebuie să evaluăm impactul asupra țărilor în curs de dezvoltare. Evident, pentru a, găsa, a găsi sinergii pozitive sau pentru a găsi soluții. La ultima întrebare, dacă putem să fim mai specifici pentru a avea un impact mai mare, eu cred că da, cu siguranță. Și există două căi de urmat. O pistă ușoară, metodologia, instrumentele și așa mai departe, astea sunt importante, trebuie să le folosim și să le legăm cât mai tare cu munca obișnuită a comisiei, dar în același timp trebuie să identifici și unde vei face asta concentrându-ne asupra punctelor cheie care ar putea schimba lucrurile. Mie asta mi se pare că ar avea logică. I mean, changes will be done in a particular sector. Trebuie să găsim schimbările care trebuie făcute într-un anumit sector. Deci, asta pot să spun deocamdată. Mulțumesc. Mr. Preda, Domnule Preda, doriți să reveniți, să mai spuneți ceva? Bun, atunci mulțumim uh, comisiei, domnului Fontini. Știu că nu avem un uh, raport anul acesta, dar procesul devine un pic mai cuprinzător, mai aprofundat și poate ar trebui să ne gândim la nivelul coordonatorilor dacă vrem să alegem un subiect sau nu înainte de finalul mandatului pentru că deja nu prea mai avem timp, uh, mai avem 18 luni de mandat și trebuie să alegem un uh, domeniu, uh, deci să ne apucăm probabil după Crăciun să analizăm situația, dar există această posibilitate și presupun că raportul va apărea de-abia în vara lui 2018, raportul despre care vorbiți, deci această analiză independentă. Bine, am putea să facem ceva și după asta, dar dacă vrem să aprofundăm lucrurile, ar trebui să începem mai devreme. Am putea anticipa care sunt uh, cele mai dificile domenii fără să așteptăm raportul. Deși e clar că asta ne-ar da o măsură mai bună a lucrurilor. Bun, îi mulțumesc raportorului, îi mulțumesc domnului Fontini. Este 11 fără 10, vom avea o reuniune comună cu Comisia FEM peste 10 minute, văd că co-președinta mea tocmai a sosit și o să ne oprim până la ora 11, când vom relua cu aspeții noștri speciali. Nu uitați că ședința de după amiază începe la ora 2 și jumătate, nu la 3. Deci vă rog să reamintiți și colegilor care nu sunt în uh, sală și asta pentru că finalizăm mai devreme pentru a merge la vot pentru uh, candidații la premiul Saharov. Ne revedem deci peste 10 minute.